Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de... Bună ziua! Începem ședința noastră a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. În primul rând, vom uh, adopta ordinea de zi. Știți că s-a făcut o modificare. Nu se poate discuta ultimul punct uh, prevăzut cel referi, referi, referitor la drepturile omului și migrări, migrație între mm, țări. În rest, vreau să vă întreb dacă aveți obiecții la ordinea de zi, dacă nu se consideră adoptată. Mergem uh, mai departe la aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din 22 septembrie, 15 octombrie, 19 noiembrie și 1 decembrie. Aveți uh, documentele sunt întrebări referitoare la acestea, atunci uh, se consideră aprobate. Am să fac doar uh, trei uh, comunicări ale președintelui. În primul rând, s-au aprobat trei rezoluții de urgență în plenarea din decembrie. Ibrahim Aluagua este una dintre acestea. Apoi, situația din Maldive și s-au mai adoptat trei rezoluții de urgență în uh, ultima săptămână din ianuarie, în uh, sesiunile plenare. În primul rând, una cu privire la cetățenii europeni deținuți în India, mai ales estoni și britanici. E vorba de uh, marinari. Apoi situația din Etiopia și cea de-a treia cu privire la Corea de Nord. de asemenea, Parlamentul a adoptat la ultima sesiune în 21 ianuarie rezoluția pentru Um, rezoluția 23-a uh, a Consiliului pentru Națiunile Unite care avea loc uh, din 24 uh, februarie până pe 4 martie la Geneva. Dacă nu sunt comentarii, dacă nu vrea să intervină nimeni, putem să trecem la primul punct de discuție. Este vorba de schimbul de opinii privind situația drepturilor omului în Georgia. Și cu privire la Georgia, am adoptat la ultima sesiune plenară de la Strasburg o rezoluție și în comisia aceasta ne preocupă în special, desigur, drepturile omului. Și pentru noi, pentru Uniunea Europeană, Georgia a fost mereu un partener special, foarte important, care i-am acordat o atenție deosebită, mai ales situației uh, drepturilor omului. Am să vorbesc de acum înainte în engleză pentru că mai este un uh, mesaj uh, cu privire la interpretare, dar uh, s-a anulat cabina polonă din măsuri din cauza unei situații neprevăzute. Nu aveam de gând să vorbesc polonă, dar uite că nu o să o fac. Georgia este unul dintre statele care au semnat un tratat de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu statele uh, Uniunii Europene uh, și uh, scopul acesta a fost să-și uh, consolideze dreptul, statul de drept. Parlamentul va um, examina în continuare progresele. Acum, mai puțin de două săptămâni, s-a organizat o conferință în care s-au um, reprezentat membrii Parlamentului și reprezentanții societății civile pentru discutarea reformelor, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva corupției, reforma în domeniul justiției și statul de drept. Apoi, uh, intrarea în vigoare a acordului de asociere a um, ridicat chestiuni care încă mai sunt uh, de rezolvat. Asta este o, o soluție, o ocazie foarte bună pentru a rezolva uh, chestiunile care încă mai sunt pedinte în Georgia. Apoi, revizuirea universală periodică făcută în noiembrie la um, Consiliul ONU a Um, subliniat într-o manieră constructivă și activă um, angajamentul guvernului uh, georgian care trebuie să um, asigure continuarea recomandărilor. În decembrie, Comisia Europeană a adoptat cea de-a patra și, ultimul, cea de patra și ultimul raport de progres cu privire la punerea în aplicare a regimului de liberalizare a vizelor pentru Georgia. Progresele arată faptul că Georgia are, a făcut uh, progrese în acest sens și ca urmare a evaluării pozitive Comisia va prezenta în 2016 o propunere legislativă de ridicare a cerințelor de viză pentru cetățenii georgieni care au pașaport biometric. Știm foarte bine că situația regiunilor secesioniste și situația specifică a drepturilor omului merită o atenție deosebită. Acestea vor rămâne în afara discuției noastre comisia va reveni, subcomisia va reveni asupra acestei um, uh, tematici um, legate de um, teritoriile separatiste în uh, Europa de Est. În plus, vreau să vă reamintesc că vor exista alegeri în 2016 și sper că se vor evita tensiunile și polarizarea. Astăzi avem doi vorbitori care ne vor face o prezentare a unor chestiuni importante. În primul rând o să dau cuvântul domnului um, Gheorghe Tegușu, care este președintele Inițiativei Democratice pentru Georgia. Um, de asemenea, a fost uh, și ombudsman în uh, Georgia și a avut mai multe funcții în uh, organismele pentru drepturile omului internaționale. Expertiza lui este foarte potrivită pentru a ne acorda o perspectivă echilibrată cu privire la progresele făcute și provocările care au mai rămas. Domnule Duguș, vă dau cuvântul. Aveți maxim 10 minute. Uh, thank you, Madam Chair, and let me extend. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că sunt deosebit de onorat de invitația de a adresa câteva cuvinte acestei uh, subcomisii și membrilor Parlamentului European. Este foarte important să vin aici să discut uh, chestiuni legate de drepturile omului uh, privitoare la țara mea. După cum am spus, am fost uh, ombudsman în Georgia mai mulți ani și încă mai sunt membru al Comisiei, Comisiei Europene pentru Prevenirea Torturii și cea împotriva rasismului și intoleranței. După ce am încheiat mandatul de ombudsman, am format un ONG cu un mandat de drepturile omului foarte larg. În acest moment monitorizăm situația drepturilor omului în Georgia. Facem uh, rapoarte lunare și uh, anuale cu privire la această situație, mai ales pe chestiuni legate de discriminare, de toate felurile, um, apoi uh, libertăți politice și libertăți civice, apoi am încercat să vin și cu câteva Uh, documente ale, dintre cele pe care le publicăm noi, ca să le vadă și eurodeputații. Cel mai, raport, uh, cel mai recent raportul nostru se referă la um, administrația justiției care este părtinitoare în, în Georgia și de asemenea s-au produs, s-au produs mai multe rapoarte privind drepturile omului. Din câte înțeleg eu, membrii Parlamentului European și partenerii noștri din Europa sunt foarte Uh, la curent cu faptul că sunt încă multe de făcut în acest uh, sens în Georgia și um, toate aceste aspecte au fost uh, reflectate în rezoluția Parlamentului um, European recent, care a tratat chestiuni legate de libertatea presei, administrației, dar și chestiuni legate de alte um, subiecte importante. Colega mea va vorbi în special despre situația presei, de distribuție uh, din Georgia, Rustav în special. Da, și apoi o să ne mai concentrăm și pe administrația justiției. Probabil că mulți dintre noastre știți că reformele legate de procuratură, de administrarea justiției au fost o chestiune uh, problematică de multă vreme în Georgia și criticile au fost multe în aceste sectoare. Vă pot spune că din 2012, uh, de când uh, s-a schimbat guvernul, ca urmare a unor alegeri democratice, am avut uh, preocupări numeroase cu privire la anumite cazuri penale um, um, împotriva unor membri ai guvernului care ar fi putut să fie influențate politic. Însă, în ultima vreme, mulți am ajuns la concluzia că um, persecutarea politică în Georgia este într-adevăr un subiect de mare interes și uh, foarte problematic în Georgia. Noi uh, am mai examinat o serie de cazuri ale unor uh, membri ai uh, fostului guvern. Nu era problema dacă s-au dovedit a fi nevinovați sau nu. Ce vreau noi să facem este să examinăm cauzele, să vedem dacă există um, vreo motivație politică în aceste cazuri penale împotriva foștilor uh, membri ai guvernului și s-a, au văzut situații, de exemplu, au fost implicați uh, fostul ministru de interne, un fost uh, primar, uh, uh fostul președinte și s-au existat mai multe indicații că uh, principalul scop al procuratorii a fost să fie deținute aceștia Uh, înainte de proces și că s-au, făcut abuzuri, pentru că practic s-a încercat să fie păstrați după gratic orice um, preț, uh, de exemplu, um, chiar și judecătorii au, um, um au respins cererile procuraturii, s-a înlocuit pur și simplu în, uh, judecătorul, astfel încât să se găsească motive pentru a se um, Uh, stabili um, detenția înaintea procesului și și cauzele au fost modificate în sine, rechizitoriile, astfel încât uh, detenția să fie prelungită. S-au găsit uh, o serie de Um, chestiuni de procedură pentru ca persoanele respective să fie eliberate, după care procuratura a făcut din nou eforturi suplimentare ca oamenii aceștia să intre din nou după gratii. N-am să intru acum să vă spun toate detaliile um, acestor cauze cu privire la fostul președinte, puteți să găsiți și în raportul nostru că are multe capete de acuzare Uh, multe uh, dintre ele foarte grave. Un element uh, foarte important în toate cauzele, martorii principali sunt adversari politici ai fostului guvern. Aceștia vin cu declarațiile împotriva acestora. În plus, reiese clar că în majoritatea acestor cauze în care au fost implicați foști membri ai guvernului, imediat um, se depuneau um, capete de acuzare împotriva acestora. Acum, avem o problemă foarte gravă de presiune asupra judecătorilor. Mm, ținta ar fi Curtea Constituțională din Georgia, care a fost singura instituție publică în care a reușit să reziste presiunilor enorme, mai ales din partea guvernului. Poate că știți că uh, Curtea Constituțională a fost atacată în mod public a liderilor politici din guvernul actual, că mm, acuzând-o că este părtinitoare și de alte um, lucruri, cum ar fi că a pronunțat hotărâri um, nejustificate, nedrepte. Curtea Constituțională a spus că Uh, este neconstituțional procedura conform cărea a fost uh, um, acuzat domnul Ula și după aceea judecătorii au fost pur și simplu abordați la ei acasă, în familie, cu copii mici și mai departe, au fost um, um, insultați, amenințați. Alarmant este faptul că nimeni n-a fost pedepsit pentru aceste fapte. De fapt, în lege Uh, se spune că este ilegal să pui uh, presiune asupra judecătorilor. Din păcate însă nu s-a întâmplat nimic. Președintele curții s-a adresat uh, președintelui Parlamentului Georgian, cerându-i să mancheteze situația și să-i prindă pe infractor, dar nu s-a făcut nimic. Apoi a mai fost un incident în care uh, Uh, un membru al Curții Constituționale a fost atacat pe stradă, s aruncat cu ouă asupra mașinii sale, dar, din nou, nu a existat niciun fel de urmare. Ministerul de Interne nu a făcut nimic. Și președintele Curții a spus că acest lucru promovează impunitatea și așa s-a văzut la final. Încă un lucru foarte important. Este legat de activitatea parchetului ar trebui să existe mai multă transparență, um, um, în, mai ales când e vorba de numirea procurorului șef. Uh, s-au introdus uh, niște uh, proceduri noi, niște norme noi în codul um, georgian, care au fost criticate Avem un nou procuror șef numit printr-o procedură nu tocmai uh, transparentă și uh, acesta este, de fapt, fostul vice uh, procuror șef, șef adjunct, de fapt. Și, de altfel, uh, el a fost și purtător de cuvânt uh, când a fost vorba de aceste cazuri uh, foarte Uh, vizibile. V-aș mai spune și mai multe lucruri, dar nu am uh, foarte mult timp la dispoziție, însă um, vreau să vă spun că atacurile asupra membrilor, uh, foștilor membri ai guvernului nu au fost anchetate cum trebuie și există multe exemple de abuzuri în justiție. Um, au, de exemplu, mai avem și o situație a unor protestatari care demonstrau în fața Parlamentului din Tbilisi și uh, au fost uh, arestați, uh, au fost deținuți preventiv, uh, au stat acolo câteva luni, au ieșit pe cauțiune, dar uh, procedurile împotriva lor sunt încă în curs. Mai avem o situație în care membrii ai opoziției au fost uh, atacați fizic, dar uh, uh până la urmă, din cauza unor erori de procedură, infractorii nu au fost uh, pedepsiți. Vă ajung și altele, dar nu mai am atât de mult uh, timp la dispoziție. vă mulțumesc că mi-a dat această ocazie. Yes. Vă mulțumim. Uh, într-adevăr, uh, în ultimele luni, dezbaterea publică din Georgia s-a concentrat asupra cazului uh, postului TV Rustavi 2 și asta a avut implicații mai ample, nu numai asupra libertății media, ci și uh, pentru sistemul judiciar și Curtea Constituțională. Înainte de a începe discuția, aș vrea să subliniez faptul că în ultima sa rezoluție de ultima, din ultima săptămână, Parlamentul European Uh, a subliniat ideea uh, înaintată de autoritățile din Georgia, și anume propunerea de a se trimite o uh, misiune de experți la nivel înalt, din care să facă parte foști judecători ai CEDO și ai Curții Europene de Justiție pentru a examina acest proces împotriva Rustavi TV. Acum voi da cuvântul doamnei Tamar Kintsurașvili, care uh, este președintele ONG-ului uh, georgian Media Development Foundation, pe scurt MDF, din 2013. Această uh, organizație se ocupă de combaterea discursului instigator, de combaterea xenofobiei și homofobiei, de asemenea asigură transparența media și răspunderea media. Doamna Chințurașvili a fost uh, primul director general al postului public uh, din Georgia până în 2009 și uh, director adjunct al NGO-ului, ONG-ului Liberty Institute. Acum îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru prilejul pe care ne-ați acordat de a vă prezenta situația drepturilor omului din Georgia și aș vrea să subliniez importanța uh, ultimelor rezoluții ale Parlamentului European, care au transmis un semnal puternic uh, cu privire la libertatea media uh, în vederea alegerilor din 2016. S-a dorit, practic, crearea unui, uh, unor condiții egale al, pentru toți candidații și asta nu este posibil fără libertatea media. De fapt, este important pentru actorii locali pentru că uh, prin aceste presiuni externe și interne asupra guvernului s-au uh, obținut uh, modificări uh, și schimbări în acest uh, proces. După ultimele alegeri, observatorii au uh, subliniat că au existat îmbunătățiri în ceea ce privește pluralitatea pe piața media din Georgia. Uh, sunt trenduri pozitive, au rămas toate posturile, cu excepția uh, Channel 9, care aparține fostului președinte. În ciuda acestor tendințe pozitive generale, am uh, văzut și câteva probleme alarmante în sensul unor uh, presiuni exercitate asupra Uh, politicilor editoriale din peisajul media georgian. Aș vrea să încep uh, printr-o prezentare a uh, situației financiare, pentru că în Georgia media nu este o afacere profitabilă. Conform datelor statistice, veniturile veniturile din publicitate reprezintă în euro 35 de eh, milioane și asta nu este o sumă prea mare. O mare parte din această piață de publicitate îi revine lui Rustavi 2 cu 50% din totalul veniturilor. Alte posturi nu au decât 25%. Și aceste date indică că nu sunt surse financiare durabile pentru piața media din Georgia. Iar politicul joacă un rol important și influențează politica editorială. Primele tentative de a influența piața media au avut loc în 2014. Există o companie de măsurători care a analizat uh, situația actuală și uh, s-au analizat uh, situația din uh, situația audienței din diferitele uh, gospodării. În momentul în care guvernul a intervenit uh, în uh, măsura, în măsurătorile privind audiența, este clar că am, au avut loc tentative de a exercita presiune asupra politicii editoriale. În urma presiunilor unor uh, uh, observatori uh, externi și interni, aceste tentative s-au puținat, însă fostul prim-ministru se pare că are interese financiare legate de această comisie pentru audiențe. Transparența uh, finanțării, iarăși, este o problemă care trebuie examinată. Am văzut, uh, de asemenea, uh, tentative de ingerință în politica editorială. Acest lucru s-a întâmplat și la talk show-uri, la diferite posturi TV. Din păcate, în ciuda asigurărilor că nu s-a intervenit în politica editorială, acest lucru s-a întâmplat. Membru uh, al Comisiei a afirmat că s-a încercat uh, o politică obiectivă, însă acest lucru nu a fost uh, posibil din cauza ingerințelor. Un alt talk show a fost anulat la un alt post de televiziune, iar uh, motivul indicat de management a fost opoziția uh, moderatorului față de direcțiile date de guvern. S-a încercat menționarea unor uh, criterii de obiectivitate și vreau să vă aduc aminte că aici uh, uh, a fost vorba nu despre libertatea de expresie, ci despre interesele proprii proprietarilor. Decizia curții coincide cu afirmațiile fostului prim-ministru care uh, s-a referit la necesitatea de a raporta uh, adevăratele motive din spatele acestei situații de pe piața media. Au existat uh, plângeri adresate curții și asta s-a întâmplat însă în luna august, când judecătorii erau în concediu. Din punctul nostru de eh, vedere, durează cel puțin șase luni, cel mult 12 luni, pentru a obține o sentință a curților cu privire la cazuri de libertate sau îngrădirea libertății media. În acest caz eh, avem de-a face cu o situație dificilă și complicată pentru că proprietarii postului s-au schimbat de 20 de ori și este dificil uh, pentru tribunal să decidă în parcurs de două luni. Uh, fondatorul Rusavi II este, are o poziție destul de ambiguă, de asemenea. Politica editorială este de asemenea o problemă și aș vrea să vă menționez alte două cazuri. Directorul general al Rustavii 2 a spus într-o declarație că a fost șantajat cu materiale video uh, legate de viața sa privată. Un alt uh, director a afirmat lucruri asemănătoare și unul dintre liderii opoziției a afirmat că este uh, urmărit și supravegheat. Nu au existat informații uh, din partea parchetului general cu privire la aceste cazuri. Practic, ei uh, ne refuză accesul la informații publice de fiecare dată când cerem acest lucru. A existat însă și tendințe pozitive în ceea ce privește drepturile omului, în activitățile guvernului. Comisionarul Hamaberg a fost inclus, uh, implicat în acest proces. Planul de acțiune este destul de problematic și puteți găsi rapoartele noastre cu privire la monitorizarea libertății de expresie. Parchetul general a refuzat să investigheze cazuri uh, importante cum ar fi um, cel cu privire la descoperirea echipamentelor secrete de supraveghere la Rustavi 2 și alte cazuri, cum ar fi reținerea unor fotoreporteri de la alt post de televiziune și așa mai departe. Nu există niciun fel de proces inclus în acest uh, document pus la dispoziție de guvern. Mi se pare că aceste cazuri importante legate de uh, organismele media critice uh, sunt uh, lăsate deoparte. A existat un, o conducere nouă a postului respectiv și numirea uh, membrilor a fost văzută bine de uh, societatea civilă pentru că a fost mai, considerată mai pluralistă. Trei dintre nou, din cei nouă membri sunt considerați din opoziție, însă Parlamentul nu a reușit să ocupe toate uh, posturile rămase. Fostul prim-ministru a criticat membrii Parlamentului pentru uh, o accelerare a acestui uh, proces. Iar recomandarea noastră este să îi se solicite Parlamentului să, să vegheze asupra implementării uh, noi legi media. Pentru că aici uh, se includ uh, decizii bazate pe uh, decizia majorității. Îmi cer scuze că mi-am prelungit, mi-am depășit timpul alocat. Thank you <clears throat> very much. Mulțumesc foarte mult. Astăzi avem pentru noi și pe domnul Savarice, care este consilier pe lângă primul ministru al Georgiei în legătură cu drepturile omul, oamenilor și calitatea vieții. Vreau să îl rog să ia cuvântul pentru a ne da poziția guvernului oficială, pentru că, având în vedere faptul că s-a uh, consultat cu mai mulți oficiali, are puncte de vedere clare, proaspete și îi dau cuvântul uh, primei vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să spun că cooperarea dintre UE și Georgia este deosebit de importantă. Suntem angajați pentru a implementa efectiv acordul de parteneriat care ne leagă. Vreau să repet uh, mesajul din 22 ianuarie al uh, primului ministru care vizează rezoluția Parlamentului. Georgia apreciază foarte mult uh, tot ceea ce a declarat Comisia Europeană în legătură cu situația din Georgia, protecția drepturilor omului și mecanismul aferent pentru propășirea acestora sunt o prioritate pentru Georgia și mă onorează uh, acum posibilitatea de a vă prezenta ultimele detalii în legătură cu evoluțiile recente. Noi am avut o strategie care a început să funcționeze în 2013, adoptată de guvern și asta în urma sfaturilor date de consilierul uh, domnului Thomas Haldenberg, care a consiliat guvernul nostru în legătură cu uh, posibilitățile de reformare ale drepturilor omului, omului în Georgia. După strategie a urmat un plan guvernamental uh, care se renoiește odată la doi ani. Acesta, rândul său, este urmat de un plan de acțiune care este un document uh, dinamic. Una dintre evoluțiile cele mai importante recente, doamna președinte, întrerupe. Vă rog frumos să vorbiți mai rar, deoarece interpreții noștri nu au documentul la dispoziție. Da, mulțumesc. Una dintre cele mai recente evoluții în legislație este adoptarea uh, legislației împotriva discriminării. Este un prim uh, mecanism legislativ care interzice orice fel de discriminare pe bază de gen, de identitate în sectorul public, dar și în cel privat. Se invocă responsabilitatea legală a instituțiilor, dar și a indivizilor în astfel de cazuri. Guvernul nostru a lăsat mai multe, eh, mai multe reforme, consolidarea statului de drept și așa mai departe. S-a implementat reforma pe eh, scară largă. Prima fază s-a încheiat în 2013 cu o serie de modificări legislative foarte importante, astfel în altul Consiliu pentru Justiție a devenit mai democratic, mai deschis și mai transparent. Reprezentanții societății civile și a lumii universitare au uh, înlocuit uh, parlament, uh, parlamentari în acest forum și televiziunea a putut să participe la aceste sesiuni. A doua fază s-a încheiat în august 2014 cu o nouă serie de acte legislative și modificări care uh, interzice uh, numirea de judecători pe viață, precum și alte lucruri legate de situația uh, judecătorilor în Georgia. În 2015, o nouă fază a fost lansată, un nou set de modificări legislative pentru a asigura uh, o mai mare independență a judecătorilor pe plan intern și o implicare mai activă acestora în uh, activitatea curților, a tribunalilor. O nouă fază este preconizată de către noi în ceea ce privește reforma procurorului general, a parchetului general. Politizarea acestei instituții uh, sau depolitizarea mai bine, a devenit o prioritate pentru guvernul nostru. Prima fază a avut loc în 2013, uh, în luna mai, atunci când uh, procurorul general a Um, pierdut o serie de prerogative și Procuratura a uh, suferit o serie de modificări. Din cele 27 de recomandări pe care le-a privit guvernul georgian, um, guvernul s-a conformat cu o serie dintre acestea. Acum avem un nou procuror general care este numit conform noilor proceduri și s-au inclus o serie de noi proceduri prin această nouă legislație avem un uh, Consiliu al Procurorilor, un alt uh, comitet de selecție a procurorilor, care îi numește și îl numește și pe cel general, și după ce se aprobă candidații, Ministrul Justiției prezintă acești candidați um, primului ministru din, sau guvernului georgian, care poate să își dea sau nu consimțământul și apoi uh, se aduc aceste candidaturi în fața Parlamentului. Iar în urma acestui proces, Parlamentul a acceptat doi astfel de procurori. Apoi, în urma unei alte serii de uh, relații cu Uniunea Europeană, avem o nouă reformă legislativă care introduce noi principii în legislația georgiană în ce privește drepturile copiilor și justiția juvenilă pentru a ne adapta la standardele internaționale pentru a avea mai multe activități care să vizeze medierea și diversitatea, să se asigure faptul că arestul, arestul preventiv și alte măsuri nu se folosesc decât în cazuri extrem de bine justificate. De asemenea, s-au registrat foarte multe progrese în domeniul reformei penitenciare, numărul de uh, întemnițări s-a redus cu jumătate în urma semnalelor trase de Amnesty International. Uh, International. on the public safety. The minimum space for sentenced and De asemenea, au existat uh, reforme în ceea ce privește pedepsa minimă și alte aspecte, uh, asta pentru a fi în coerență cu legislația europeană. S-au făcut și alte demersuri pentru a facilita pluralismul mass media, inclusiv adoptarea unei legislații care să permită o componență mai echilibrată, nepolitizată, în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului. De asemenea, s-au introdus uh, alte uh, măsuri care preconizează televiziunea prin satelit. Ca uh, rezultat al acestor reforme, Georgia a făcut o serie întreagă de progrese în domeniul libertății mass media. Asta s-a remarcat prin uh, uh, invitarea uh, Georgiei ca să facă parte din Consiliul Internațional Audiovizualului. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mrs. Diaparice. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, vă dau cuvântul colegilor. Uh, dragi colegi, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc celor care au venit astăzi pentru a ne informa aici pentru a ne spune cum stăm cu drepturile omului, cu democrația în uh, Georgia, o țară, partener, o țară asociată astăzi. Avem doi experți aici la prezidiu. Unul dintre aceștia este consilier al președintelui și mă adresez lor, lor făcând niște comentarii în legătură cu acea faimoasă hărțuire a politicienilor din opoziție, precum și vandalizarea și distrugerea birourilor celor din opoziție, nu numai în capitală, la Tbilisi, dar și în alte orașe din provincie. Ce învățăminte am putea să tragem din toate aceste incidente, le numesc chiar uh, infracțiuni, săvârșite? Există oare o nouă procedură bazată pe uh, învățămintele care pot fi trase din aceste evenimente. Apoi, toleranța religioasă. Am observat anumite lucruri care s-au petrecut inacceptabile într-o țară democratică. De pildă, musulmanii, practicanții au fost insultați spunând că religia lor uh, nu ar conține elemente firești. Ce spuneți despre această intoleranță religioasă, nu numai față de comunitatea musulmană, dar și față de martorii lui Jehova, de pildă? Și apoi, mă adresez acum consilierului președintelui. Curtea Constituțională a luat o serie de hotărâri. E vorba de hotărâri uh, independente, demne de laudă, mă refer la, caz, la um, situația cu Rustavi, însă membrii Curții Constituționale au fost uh, atacați, au fost insultați. S-a făcut ceva de către guvern sau de către poliție sau procuratură pentru a asigura siguranța și securitatea judecătorilor respectivi, pentru că trebuie să se pună capăt acestor uh, comportamente inacceptabile. Mulțumesc! Nu mai dorește să intervine altceva, așa că dau cuvântul uh, domnilor și doamnei din prezidiu aveți două minute fiecare pentru a reacționa, vă rog. O să încercăm să ne împărțim timpul pe subiecte. În primul rând, domnule Austrevicius, scuzați, vă mulțumesc pentru întrebările pe care ni le adresați. Cât privește violența împotriva membrilor opoziției politice, da, au existat uh, Uh, cazuri de violență în grup, dar și la țintite, la adresa anumitor uh, persoane din uh, opoziție. Recent, un membru al opoziției a fost atacat chiar când intra în scara blocului, a, su a suferit un electroșoc, a existat o tentativă de răpire, dar până acum nu a fost găsit făptașul și nu s-a declanșat niciun fel de anchetă. Guvernul a uh, spus uh, sau guvernul a început uh, o campanie de defăimare. Chiar a spus la, la un moment dat că primul ministru că trebuie să fie molestați toți membrii opoziției. Au existat o serie de tentative de intimidare, birourile au fost vandalizate, s-au scris uh, grafiti, um, s-au tras focuri de armă și așa mai departe. Sunt și multe alte cazuri, însă vreau să vă spun că în cel mai bun caz s-a aplicat o pedeapsă administrativă și dacă s-a găsit cumva făptașul, acesta trebuie să plătească pur și simplu o amendă de 30 de euro aproximativ. Deci impunitatea este la ordinea zilei și poliția nu reacționează niciodată la timp. De multe ori poziția apare la sfârșit numai și după ce se mai uh, face vâlvă în presă, de-abia atunci fac câte ceva. În ce privește intoleranța religioasă, am avut o serie de cazuri grave în care musulmanii au fost atacați și deseori uh, guvernatorii regionali uh, în mai multe provincii au uh, susținut uh, astfel de uh, persecuții. Musulmanii respectiv nu au putut să uh, practice, să participe la serviciul religios, dar nimeni n-a fost pedepsit pentru că li s-a restrâns libertatea religioasă. În ce privește Curtea Constituțională, ar trebui să fie puși, găr, să fie puși de gardă uh, peste tot uh, soldații la poarta judecătorilor, dar nu există atâtea persoane. De multe ori s-a atacat familia în atunci când judecătorul respectiv nici nu era acasă. Dar se știe foarte clar că e vorba aici de mâna uh, guvernului care încearcă să intimideze în fel și chip uh, membrii Curții Constituționale. Horace Petamara să spună următoarea uh, șarjă de răspunsuri, tot așa cu intoleranța religioasă, m-aș întoarce la impunitate. Anchetele nu se desfășoară așa cum trebuie pentru că uh, în astfel de cazuri discriminarea pe bază religioasă, uh, de gen și așa mai departe trebuie să fie circunstanțe agravante. Nu se întâmplă însă niciodată așa ceva. Sunt politicieni care incită la, și folosesc un limbaj al urii uh, xenofob, homofob și așa mai departe. Ei spun că persoanele de, de, de pildă LGBT sunt bolnave și impietează asupra uh, spațiului privat al persoanelor respective. De asemenea, și asupra mass media există foarte multe presiuni pentru a promova limbajul urii uh, și anti-occidental. De asemenea, ar trebui ca guvernul foarte clar să delimiteze față de astfel de practici, față de astfel de uh, canale care promovează ura. Dar pentru politicieni este vorba de o evoluție foarte pozitivă pentru că ei profită de pe urma acestui limbaj al urii, al xenofobiei, al homofobiei. Și, deci, politicienii profită de asta, profită și de situația complicată din Turcia, care, pe de o parte, Ehm, face parte din NATO, pe de altă parte este o țară mare, eh, vecină, un partener esențial pentru Georgia, politic și economic, ehm, și este foarte clar că apropierea de Turcia este foarte ehm, importantă pentru anumiți politicieni, pentru anumite partide politice din Georgia și atunci canalele de mass media care promovează astfel de idei sunt deosebit de profitabile pentru ei. Uh, Domnule Giapari, doamnă Giapariție, aveți două minute. Protection of the uh, judges. Referitor la protecția judecătorilor din Curtea Constituțională. Când a avut loc protestul în fața casei domnului Pavoșului, a fost deținută o persoană timp de șapte zile pentru o uh, contravenție, era vorba de huliganism minor, așa, așa s-a calificat uh, contravenția Apoi a mai fost o ocazie în care au fost protestatori în fața instanței și nu a fost niciun fel de încălcare, niciun fel de delict. Așadar, um, procedura a fost conformă legei. Nu s-a um, deținut, n-a fost deținut nimeni atunci. Domnul Papajul a, a fost chemat uh, să depună mărturie, dar a refuzat, a spus că nu era nimic de lămurit și mai mult și că uh, și practic uh, procuratura n-a putut să facă nimic mai departe. Și chiar când uh, au avut loc incidentele din fața curții constituționale, s-a mobilizat uh, poliția, a fost gata să reacționeze, dar așa cum am, cum am spus, nu s-a încălcat legea, deci nimeni nu a fost reținut. Vreau să mai spun pe scurt că privitor la cazul Rustavii 2 menționat de Pamis înainte, guvernul uh, nu este în poziție, într-o postură să intervină în vreun fel, pentru că aceasta este un, o este un litigiu între persoane private și o companie, deci nu ar apărea niciun fel de interferență în uh, audierile în instanță. Așa se prevede în Constituția georgiană. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Handel, am să vă adresez și eu uh, niște întrebări concrete. Aș vrea să întreb pe domnul Gugu și ce uh, părere are despre protecția drepturilor copiilor. Așa cum se arată în rapoartele în acest sens, așa cum am menționat și în raportul nostru, al Parlamentului European, am spus că se subliniază răspunderea guvernului uh, de a proteja uh, copiii de violențe și să se facă o examinare a instituțiilor de caritate în beneficiul copiilor. Se face apel în acest sens. Probabil că știți, pentru noi, în Parlamentul European și mai cu seamă în subcomisia pentru drepturile omului, copiii trebuie să reprezinte o prioritate pentru toate măsurile noastre, așa că Aș dori să știu care sunt uh, observațiile dumneavoastră referitoare la această situație și apoi pe doamna Chinturașvili aș vrea să o întreb care este rolul pe care um, ar trebui să-l joace instituții europene pentru un model uh, mai consensual de supraveghere asupra media. Cum să ne folosim nu doar cunoștințele, dar și Uh, contextul din diferite state ale Uniunii Europene pentru a vă uh, sprijini, pentru a defini un nou context, noi norme. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă răspund scurt referitor la ce a spus uh, consilierul prim-ministrului cu privire la cazul Rostavii 2 acesta a fost răspunsul uh, guvernului de la început, că este vorba de un litigiu civil, de, de privat, că nu are guvernul nicio treabă acolo. Dar dacă vă uitați la cauză și la procedură, cred că nu nimeni nu mai crede că într-adevăr este vorba de o cauză privată, de un litigiu privat. Dacă vă uitați la elemente, la procedură, la procedura accelerată în instanță și dacă vorbiți de orice avocat care s-a ocupat de o chestiune civilă în Georgia, vă va spune că este imposibil ca un judecător să se pronunțe atât de repede într-o astfel de cauză. Totul a fost planificat astfel încât rezultatele să fie cât de rapide, să se um, închidă postul, le-au înghețat întâi activele, apoi au schimbat um, uh, deținătorii în cam câteva săptămâni, lucru care este imposibil, numai dacă ne uităm la tranzacțiile care au avut loc. Deci, uh, doar um, susținătorii, um, chiar și printre susținătorii guvernului, um, chiar și ei consideră că există o implicație politică în, cazul, în spatele acestui caz, ca să aveți o idee despre care este percepția publică. Cât despre protecția copilului, da, e adevărat, s-au făcut, s-au mai multe măsuri pentru îmbunătățirea legislației, este și un cod nou care reglementează chestiunile legate de delinvență juvenilă, dar mai sunt și uh, probleme legate de bunăstarea copiilor, atât în uh, cadrul familiilor, cât și pe străzi, pentru că avem o problemă foarte gravă în acest sens. Guvernul încearcă să adopte legislație nouă care um, schimbă statutul copiilor care lucrează pe străzi, adică uh, cerșesc. Din 2010 și 2011 încă s-au făcut câteva etape pentru a scăpa de această moștenire sovietică, acele orfelinate, uh, Uh, mari, uh, ca să ajungă un sistem cumva mai orientat către familie, dar încă mai sunt o grămadă de probleme um, și uh, încă nu s-a soluționat problema copiilor orfani. S-au făcut progrese așadar, dar încă mai sunt multe de făcut, mai ales când e vorba de instituțiile implicate. Vă spun că atunci când eram ombudsman aveam acces la toate instituțiile, însă Uh, a fost la început uh, destul de greu să obținem acces la anumite adăposturi și reședințe pentru copii care erau um, deținute de Biserica Ortodoxă um, din Georgia. Nu știu acum să vă spun uh, cum stau lucrurile, pentru că n-am monitorizat îndeaproape chestiunea eu personal, dar pot să vă spun că deja în cadrul guvernului anterior s-au făcut um, schimbări majore prin introducerea unui program pentru uh, delinvenții juvenili, astfel încât să nu fie trimiși în uh, închisoare. Încă mai funcționează um, uh, sistemul și numărul de condamnați în rândul juvenilor a scăzut foarte mult. Atât vă pot spune în acest moment. Vă mulțumesc pentru întrebări. Vă mulțumesc pentru întrebări. Cred că puteți juca un rol esențial în um, monitorizarea cazurilor foarte vizibile, S-ar putea, de exemplu, trimite judecători pentru observarea procedurii. De asemenea, puteți juca un rol important în monitorizarea modului în care sunt um, difuzate le despre alegeri, pentru că um, avem aceste probleme legate de independența editorială. Prezența internațională este foarte importantă pentru că activitatea jurnaliștilor, pentru ca aceștia să dea mai multă socoteală publicului, să fie mai responsabil, pentru că s-au văzut foarte multe um, situații în care în presă, mai ales în în um, perioada um, um, premergătoare a alegerilor n-a fost, a fost uh, părte, părtinitoare total netransparentă, sunt probleme de finanțare, s-a părea că există niște sunse de, legate de Rusia, nu răspund um, uh, când e vorba să întreb despre cheltuielile pe care le-au făcut, uh, finanțare. Deci e clar că vin bani din surse necurate care sunt investite, care sunt investiți în uh, presă, aspect esențial în perioada premergătoare a alegerilor. Și cred că din punct de vedere a dezvoltării profesionale, e foarte important să existe un fel de program de schimb cu jurnaliștii georgieni pentru a vedea în care sunt metodele de lucru și pentru a se trata tocmai acele chestiuni care um, um, privesc propaganda. Mulțumesc foarte mult amândurora. Îi dau acum cuvântul domnului Thomas von Handel de la Serviciul European de Acțiune Externă. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat, că ne-a dat ocazia să intervenim. Aș vrea să spun trei lucruri. În primul rând, referitor la procesul de reformă și procesul de liberalizare a vizelor. Un al doilea subiect este modul în care vrem să monitorizăm uh, în continuare reformele și cel de-al treilea se referă la modul în care asistența Uniunii Europene chiar ajută reformele care vizează drepturile omului. Noi considerăm că guvernul actual, dar și precedentul, au făcut eforturi mari în sensul reformelor și că au ținut cont de reformele uh, pozitive cu privire la uh, liberalizarea vizelor, s-a văzut și asta și în raportul comisiei, și Parlamentul și uh, statele membre au recunoscut acest lucru și se recunoaște că s-au făcut multe. Există și o rezoluție a Parlamentului European cu privire la acordul de asociere care s-a adoptat recent și care recunoaște acest lucru recunoaște și ea, dar și că mai sunt uh, în continuare reforme de făcut. Noi considerăm că procesul de reformă este în general uh, respectat și considerăm că planul de acțiune privind liberalizarea vizelor a fost un instrument foarte util în um, avansarea reformelor în chestiuni uh, cheie, cum ar fi drepturile omului am văzut că, dincolo de indicatorii care au fost recomandați în planul de acțiune privind uh, liba, uh, liberalizarea vizelor, um, Georgia a făcut uh, progrese și mai departe în reformele judiciare și cele care vizează procuratura. Mai există acum aspecte um, tehnice în acordul de liberalizare care ne permit uh, să continuăm monitorizarea și o să folosim în acest sens toate structurile care au fost înființate prin acordul de asociere, pentru că există o serie de uh, reuniuni instituționalizate între uh, autoritățile georgiene și cele din Uniunea Europeană. E vorba de un consiliu, un comitet, uh, prin acord de asociere, diferite subcomisii, precum și dialogul uh, anual privind drepturile omului. Avem de asemenea o agendă privind asocierea, care mm, a intrat în vigoare în 2014, care mm, enumeră o serie de angajamente în domeniul drepturilor omului și care se bazează în mare parte pe mm, recomandările Consilierului Special pentru Reformă Constituțională și Drepturile Omului. Multe dintre cele menționate, dintre eforturile pe care le-am menționat, se referă la acest lucru și raportul Hammerberg a devenit un punct de referință pentru dezvoltarea strategiei naționale privind drepturile omului și a planului de acțiune aferent și reprezintă un cadru și pentru programarea asistenței noastre bilaterale. Uh, sprijinul pe care oferă Uniunea Europeană uh, pentru drepturile omului încearcă să trateze chestiunea într-un mod cuprinzător, uh, îmbinând uh, Uh, sprijin uh, pentru proiecte bine țintite, cum ar fi în domeniul justiției, precum și măsuri speciale pentru sprijinirea drepturilor omului și mm, sprijinirea unor instituții esențiale, cum ar fi uh, avocatul poporului. În domeniul justiției penale, avem uh, o finanțare de 24 de milioane din un program de sprijin. Acum suntem în faza a doua de reformare a justiției, care acum se continuă cu noi programe care uh, ajung uh, până la o sumă de 50 de milioane, uh, sumă convenită în mai anul trecut. De asemenea, uh, se sprijină prin acesta drepturile omului și uh, justiția penală, dar și accesul la justiție și drept administrativ. Mai completăm și cu un alt program în valoare de 10 milioane de euro care se referă la măsuri speciale drepturile omului pentru toți uh, în Georgia și Moldova, care își propune să consolideze zonele esențiale de protecție a drepturilor omului. Este vorba de chestiuni esențiale din strategia națională privind drepturile omului. Deci sprijinim uh, această strategie și planul de acțiune ne concentrăm pe, și pe drepturile minorităților și ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ceea ce menționat și dumneavoastră, drepturile copiilor și uh, situațiile um, de violență domestică. Ne concentrăm de asemenea pe uh, controlul democratic al aplicării legii, protecția vieții private, dreptul muncii, libertatea de exprimare, care a fost menționată desigur, și uh, dreptul la informare. Ca să încheie trecerea în revistă privind Georgia, considerăm că lucrurile stau destul de bine. Uh, sigur, 2016 va fi un an esențial, având în vedere alegerile parlamentare din octombrie. Vom pleda în continuare pentru un mediu uh, politic intern inclusiv în care să se um, poată organiza alegeri care să respecte standardele naționale. Uh, noi le vom monitoriza îndeaproape relațiile dintre UE și Georgia se vor concentra pe punerea în aplicare a acordului de asociere. Uh, sperăm să sprijinim și statul de drept, independența um, judiciarului. Desigur, importante sunt și reformele economice și de modernizare a statului. Vreau să mai spun încă un lucru care mi se pare important. Uh, ne vom angaja în continuare în uh, soluționarea conflictelor în Georgia. Printre altele, avem uh, programe în acest sens și o misiune de monitorizare în acest sens la fața locului. Sigur, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc. Muchísimas gracias por, por su intervención y por la, la puesta al día desde el punto de vista del servicio exterior, el señor Van Handel. Mulțumim foarte mult, domnule Van Handel. Acum a venit și domnul de Vesmacher, care a venit între timp. Bine uh, ați venit, nu știu dacă voiați să interveniți, uh, să faceți o declarație, avem timp, nu doriți. Bine. Și les parece... Atunci, O să trecem deja la concluzii. Vreau să vă mulțumim pentru informațiile cuprinzătoare și per, pentru pertinența informațiilor pe care le-au uh, uh prezentat atât paneliștii noștri cât și reprezentanta guvernului Uh, puncte de vedere diferite, accente puse diferite, dar cred că cu toții suntem de acord că este vorba de un moment critic, este un an electoral, deci va fi vorba de un test, un fel de um, probă de foc și um, are un impact foarte mare asupra situației drepturilor omului în această țară. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte hotărâtă astfel încât uh, Uh, procesul de liberalizare a vizelor, acordul de asociere, de asociere și negocierile în curs să uh, ducă la consolidarea unei adevărate culturi democratice uh, cu drepturile omului și cu angajamentul societății civile în Georgia. Cred că s-a transmis, s-a transmis o stare de spirit, o perspectivă și eforturile făcute sunt recunoscute și la nivel intern și de către um, părțile din exterior este important ca în media să se facă o dezbatere politică um, activă, plurală, care să ducă la promovarea de schimbări și mm, din în ciuda acestei polarizări și acestei confruntări politice, uneori um, cu intenție, astfel încât uh, poziția să fie redusă la tăcere într-un fel sau altul. Dar în ciuda acestor aspecte se pare că uh, e perspectiva cetățenilor din um, Georgia clar are o perspectivă europeană adevărată. Acest lucru se vede în toate mm, modificările care au loc. Și noi de la subcomisia privind drepturile omului, considerăm că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este în putință pentru a sprijini eforturile de reformă din Georgia și, desigur, trebuie să fim mai apropiați, să facem legături mai strânse între cele două părți și suntem aici de acord uh, cu eforturile de, de supraveghere și de sprijinire a reformelor. O să fim foarte atenți, o să monitorizăm uh, evoluțiile anul acesta Așa cum am um, um, urmărit uh, cu atenție și procesul de revizire anuală pe care îl face um, Consiliul uh, ONU, dar și celelalte uh, procese de monitorizare aflate în curs. Dacă mai aveți nevoie de um, uh, informații, dacă vreți să ne mai transmiteți documente, vă sunt la dispoziție și vă mulțumesc foarte mult. Pues si les parece vamos a pasar al... Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul privind întâlnirea informală a Comisiei privind drepturile omului cu Comisia Interguvernamentală ASEAN privind uh, drepturile omului și uh, Comisia ASEAN privind drepturile femeilor și copiilor. A fost o reuniune care trebuia să fie um, prevăzută pe agenda comisiei noastre din 22 octombrie 2015, dar uh, programul asociației nu a permis uh, organizarea acelei întâlniri în, în cadrul comisiei noastre, așa că s-a organizat, în schimb, un prânz de lucru urmată de un schimb de opinii de două ore pe 21 octombrie Aș dori aici să le mulțumesc membrilor care au participat la acest uh, eveniment, în special doamnei Barbara Lockviller, care uh, a prezidat acea reuniune. Pe lângă reprezentanții um, acestei comisii cu acronimul AICHR, au mai fost și reprezentanți din partea Comisiei ASEAN pentru promovarea și protecția drepturilor um, femeilor și copii, apoi Uh, Comisia privind punerea în aplicare a declarației privind protecția și promovarea drepturilor migranților lucrătorilor migranți și um, Comisia privind um, femeile ASEAN. Am să dau cuvântul doamnei Lowwheeler ca să ne facă o scurtă prezentare a modului în care s-a desfășurat acest eveniment și care au fost concluziile. Aveți 10 minute la dispoziție. Thank you, Madam Chair. Uh, Doamna președinte, după cum ați spus, am avut un grup destul de mare de oaspeți din țările ASEAN, de, din Asia de Sud-Est, domnul dr. Shafi, care este și președintele Comisiei uh, ASEAN, Comisiei Interguvernamentale ASEAN pentru Drepturile Omului. Vrem să-i uh, mulțumim SEA pentru că a găzduit acest uh, prânz de lucru, a fost un prilej bun pentru a stabili liniile directoare ale dezbaterii. Pentru că e o diferență între modul în care lucrăm noi la subcomisia noastră pentru drepturile omului și uh, modul în care discutăm cu uh, aceste organisme externe. În mandatul uh, Comisiei Interguvernamentale ASEAN pentru drepturile omului nu se vorbește despre o putere de anchetă în astfel de cazuri. Membrii sunt numiți de guvern. Deci munca lor este oarecum restricționată. Dacă o comparăm cu dezbaterile pe care le purtăm noi la subcomisie. Însă acest prânz de lucru a fost un pas important, un început bun. Am avut o discuție foarte sinceră și directă, iar membrii Comisiei ASEAN, Comisiei Interguvernamentale, au subliniat faptul că sunt de acord cu principiul non-ingerinței în afacerile unui guvern sau unei țări străine. Am discutat de asemenea despre despre declarația asta, cu privire la drepturile omului, care a fost semnată, există acolo o contradicție. Se spune că statele trebuie să garanteze drepturile omului pentru toți cetățenii lor, însă doar în cazurile în care cetățenii își îndeplinesc obligațiile vis-a-vis -vis de societate. Deci cred că noi avem, uh, noi înțelegem altfel acest, acest principiu. Și în cazul uh, și în cazul unui infractor care a comis o faptă gravă, nu este permisă tortura, de exemplu. În momentul în care am avut această dezbatere, m-am referit la rezoluția Parlamentului European din 2014, care cuprinde toate relațiile dintre statele Uniunii Europene și țările ASEAN. Și acolo, într-un articol, se spune despre relația cu această comisie interguvernamentală pentru drepturile omului și iată că am organizat prima întâlnire. S-a vorbit și despre primul mecanism regional, regional în Asia. Am fost numit au fost numiți uh, membrii de către uh, guvern, membrii acestei comisii. Au fost, după cum spuneam, uh, prezenți membrii de la SND, de la GUE, celelalte grupuri politice. Despre ce subiecte s-a discutat la prânzul de lucru? Am discutat despre stadiul uh, dezbaterii cu privire la pedepsa capitală. Anul trecut am avut un număr crescut de uh, execuții în cazuri de trafic de droguri, traficul droguri și uh, în acest context am discutat și despre declarația ASEAN cu privire la drepturile omului. I-am întrebat care sunt neajunsurile lor Uh, am spus că este nevoie de un echilibru în uh, materie de drepturi ale omului și am vorbit despre formulările din această declarație. I-am întrebat care ar trebui să fie uh, poziția ASEAN față de drepturile omului în 2015. De asemenea, încălcările drepturilor omului legate de acapararea de terenuri au reprezentat un subiect care este de actualitate în toate statele ASEAN. Cum, uh, care este abordarea față de această problemă? Ei au confirmat că lucrurile stau într-adevăr astfel, dar ne-au spus totodată că nu există o politică comună cu privire la această evoluție. De asemenea, Am vorbit despre Comisia ASEAN cu privire la promovarea și protecția drepturilor femeilor și copiilor. Aici s-a vorbit despre un plan de acțiune regional îndreptat împotriva violenței, împotriva femeilor. De asemenea, am vorbit despre căsniciile dintre minori, schimbările climatice și drepturile femeilor. implementarea declarației pentru protecția lucrătorilor migranți a avut și în acest context o discuție interesantă cu privire la practicile uzuale în Cambodgia, în Myanmar, în Thailanda, în ceea ce privește lucrătorii eh, migranți. Sunt probleme mari acolo, și este nevoie de o abordare generală pentru a combate fenomenul. Iarăși am avut uh, divergențe de opinie cu privire la identificarea cauzelor acestor probleme, mai ales în Myanmar. Apoi, altă de discuție cu Comisia pentru uh, Protejarea Drepturilor Femeilor, Aici există mecanisme naționale care își propun să combată violența împotriva femeilor, dar există și planuri regionale. Există centre specializate pe lucrătoare migrante, centre de uh, recrutare și centre pentru înaintarea unor plângeri. am înțeles uh, din discuții că ei așteaptă cu nerăbdare o colaborare mai strânsă în ceea ce privește încălcarea drepturilor lucrătorilor migranți. Între timp uh, avem și noi uh, probleme de aceeași natură în Europa, la frontiera externă, care a devenit una dintre cele mai periculoase din lume am uh, subliniat uh, și noi problemele lucrătorilor migranți uh, din statele ASEAN care lucrează în statele arabe, din Golf. Și acolo există politici diferite de la țară la țară care uh, își propun să ofere protecție acestor lucrători. În principiu, Uh, Xavier, poate poți adăuga câte ceva, sau reprezentanții SAE. Cam acestea au fost problemele principale din punctul meu de vedere, problemele atinse la acest prânz de lucru. Am subliniat totodată că guvernele ASEAN ar trebui să elaboreze mai multe politici pentru protejarea refugiaților și totodată să uh, ratifice convenția cu privire la drepturile refugiaților. De asemenea și noi am fost solicitați să ratificăm convenția uh, cu privire la drepturile migranților și familiilor lor. S-a vorbit de asemenea și despre uh, Agenția pentru Protejarea Drepturilor Fundamentale, iar despre activitatea ei se discută la Comisia Libe. S-a discutat și despre universalitatea drepturilor omului. De obicei, dezbaterea este identică, dar uh, când intri puțin în detaliu, de exemplu, când vorbești despre valorile, valorile uh, Asiei, uh, ajungi la concluzia că, de fapt, uh, libertățile fundamentale și drepturile omului sunt aceleași, sunt universale. Deci, iată uh, caracterul universal a drepturilor omului. Și atât Europa cât și Asia își raportează politicile față de Convenția ONU cu privire la drepturile omului și mecanismele de protecție aferente. Privind către viitor, ei s-au referit la planul pentru perioada 2016-2020 și în acest context text uh, se vor apleca asupra responsabilității sociale a corporațiilor, drepturile fundamentale, dar și chestiuni precum traficul de persoane, violența împotriva copiilor și femeilor, toate aceste aspecte vor fi în centrul atenției lor. Ne-au uh, cerut și nouă să facem acest lucru pentru că la nivelul ONU Există activități uh, pentru promovarea dreptului la pace. Deci am fost rugați să le susținem inițiativele. Sper că uh, am putut oferi răspunsurile bune. Nu am vorbit decât pe scurt despre activitatea noastră. Dacă ne uităm la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, acolo se vorbește despre activitatea la nivelul ONU, Națiunile Unite, și despre situația migrației, Există un raport uh, al Parlamentului cu privire la migrație, dar și un raport cu privire la combaterea traficului de persoane. Deci sunt uh, capitole care se suprapun cu activitatea sub comisiei noastre și uh, a Comisiei ASEAN. Am criticat faptul că în multe, în multe state ASEAN societatea civilă este îngrădită Totodată, libertatea de expresie și libertatea de întrunire este importantă pentru ei, dar când am discutat, s-a criticat uh, uh atitudinea ONG-urilor din statele ASEAN care ar avea o poziție prea fermă. Dar dacă vedem care sunt uh, amenințările, într-adevăr nu se poate folosi un limbaj prea diplomatic. Bun. Ne-au spus că aproape jumătate din populație a, nu, jumătate, ce scuze, jumătate din membrii comisiei vor fi schimbați. Nu știu dacă au fost numiți membrii noi, nu știu care este componența noii comisii, mă refer acum la Comisia Interguvernamentală pentru Drepturile Omului. În orice caz, ar fi bine să, să le spunem bun venit într-o scrisoare de întâmpinare în care să afirmăm interesul nostru pentru continuarea dezbaterii. De asemenea, aș recomanda să le venim în întâmpinare delegației pentru țările ASEAN din Parlament atunci când ne deplasăm la Jakarta, unde este sediul ASEAN, să comunicăm aceste lucruri uh, comisiei sau secretariatului. Apoi o altă recomandare, delegația pentru relația cu Cambodgia, care se va deplasa în martie acolo, uh, poate că va uh, putea intra în dialog cu parlamentarii cambogieni care se ocupă de drepturile omului și așa mai departe, drepturile femeilor. Pentru astfel de întâlnire este, bineînțeles, uh, că nu, într-o astfel de întâlnire nu poți discuta despre prea multe lucruri pentru că timpul este limitat. Trebuie văzut care sunt uh, domeniile comune. A fost interesant de văzut cum lucrează Parlamentul nostru la un nivel regional și uh, care sunt uh, suprapunerile noastre cu activitatea AFET, de exemplu și comisia, activitatea Comisiei Libe și celelalte comisii. Cam atât uh, aș avea eu de spus, dar dacă secretariatul are ceva de adăugat. Mulțumesc, uh, doamnă Lockbiller. Nu știu dacă cineva dorește să intervină. Totul este perfect înțeles de toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informări deosebit de importante. Yeah, yeah, I know, I know. Thank you. Uh, I just would like to support the, the proposal from Mrs. Lockbiller to take into account. Vreau să-l sprijin pe doamna, Lo Lockbiller, adică să nu uităm importanța acestor relații, acestor contacte, tot ce înseamnă contacte pe drepturile omului, să știm ce se întâmplă cu misiunile noastre din străinătate și, bineînțeles, ce se întâmplă cu uh, Cambogia. Uh, Acum aș da cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Buzini, vă rog, mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Mulțumesc doamnei Lockbiller pentru faptul că și-a reamintit perfect tot ce s-a discutat la ședințele informale și la prânzurile de lucru. Pe scurt, în primul rând, la Serviciul European de Acțiune Externă ne-am gândit că este o idee bună să, astfel, să avem o astfel de uh, vizită a Comisariatului la Bruxelles. Ultima dată ne-am văzut acum patru ani, în 2011 și după planul de acțiune de la Brunei, care a intrat în, în vigoare și unde se preconizează o strângere a relațiilor între UE și ASEAN și unde drepturile omului joacă un rol important, a trebuit să facem ceva mai mult, să inițiem o dinamică de contacte mai strânse cu zona ASEAN. De asemenea, ne-am dorit să uh, țesem legături de încredere între noi și acest uh, organism interguvernamental care uneori nu este la fel de ambițios pe cât ne-am dorit, eu, dar cu toate astea este important să avem un dialog cu ei, să vedem uh, ce puncte de vedere împărtășim, să facem ceva pentru ca dialogul acesta să dureze în timp. Și e bine că această vizită a durat o săptămână. Pe 19 octombrie am avut o primă întâlnire și uh, Chiar și din acel moment ne-am dat seama că trebuie să continuăm, să avem un dialog permanent pe drepturile omului între noi și ASEAN, deci aceste întâlniri vom, vor continua. Nu știm dacă ele vor avea loc în Europa sau în uh, zona ASEAN, cu, cu siguranță vor exista ședințe care vor urma celei din octombrie. Uh, programul a fost uh, lung, s-a derulat pe o săptămână, Delegația din ASEAN a fost una numeroasă, reprezentând 10 state membre ale ASEAN. Mai multe zeci de persoane s-au deplasat din regiune și am sprijinit, practic, sponsorizat aproape pe toți, noi, Uniunea Europeană, cu fonduri la dispoziție într-o facilitate specifică pe care noi o avem la dispoziție, tocmai care um, o astfel de facilitate care ajută astfel de schimburi și noi am avut un prim uh, dialog cu legătură cu drepturile omului um, prezidat de domnul Lambrinidis, trimisul nostru special. După aceea, o zi întreagă am discutat în cadrul unui seminar uh, le-am arătat cum interacționează UE cu ONG-urile. A fost foarte interesant pentru că ei uh, nu prea au experiențe pozitive uh, de cooperare cu ONG-urile în țările lor respective și am dorit să inspirăm în acest sens. Apoi niște vizite de teren pe care le-am organizat în diverse locuri cu conotație importantă în domeniul drepturilor omului. Ne-am dus la Beauchamp, în zona Bruxelles. Acolo era vorba de un ONG care se ocupă de primirea refugiaților. Apoi uh, a mai fost vizitat un ONG, organizație non-profit care se ocupă de persoane cu dizabilități și pentru ei cred că a fost deosebit de important ca în ultima zi, vineri, să participe la seminarul găzduit de guvernul belgian care arată modul în care acesta activează în mod uh, multilateral, făcând parte de diferite uh, instituții, UE, Consiliul Europei, uh, OCDE, OSCE și modul în care evoluează Belgia în acest context multilateral. Deci a fost foarte interesant. Și în orice caz, uh, ei au contribuit uh, activ la succesul acestei vizite și suntem foarte mulțumiți, dar sunt multe uh, alte lucruri de făcut în continuare pentru că nu poți să compari uh, mecanismul ONU cu cel uh, european, așa cum nu poți să compari UE cu ASEAN ca și uh, format, însă cu siguranță acest schimb este încurajator, merită să fie continuat. Și tocmai sunt de acord cu ceea ce ne prezintă în acest sens doamna Lockbiller, adică atunci când Parlamentul European se deplasează uh, Uh, în Cambodgia în această primăvară sau atunci când uh, va vizita Jakarta, Jakarta va fi o idee foarte bună să se dedice un capitol special um, drepturilor omului și înaltului, înaltului comisariat uh, și așa mai departe, pentru că acest dialog să continue. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră! Aș vrea să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de vederi cu SE în legătură cu prioritățile UE pentru cea de-a 31-a sesiune a înaltului comisariat, a Comisariatului ONU pentru Drepturile Omului. Săptămâna trecută am adoptat o, sesiune, o rezoluție în acest sens. Această cea 31-a sesiune va avea loc uh, în martie la Geneva. S-au adoptat aceste priorități, dar nu dacă de toate statele membre și a avut loc în ianuarie, pe 18, o primă întâlnire de orientare pentru a defini aceste poziții. Doamna O'Brien, uh, nu știam unde este, dar văd că este chiar aici lângă mine. Mă bucur foarte mult că a venit. E foarte utilă pentru noi această prezență. Parcă doamna O'Brien ne va spune mai multe despre această întâlnire și despre conținutul acestei discuții, iar poziția finală uh, cu prioritățile UE va fi definitivată și cunoscută în februarie. Vreau să vă spun că și noi vom vizita Genevra pe 14-15 martie. Mai mulți membri de-ai noștri uh, s-au uh, arătat interesați de această participare și negociem actualmente această componență a delegației. Va fi un grup uh, foarte bun și solid și compus din toate partidele politice. Um, delegația noastră va fi definitivată în curând și trebuie chiar să intrăm în pregătiri pentru că se apropie această scadență cu Geneva. Vreau să îi cer doamnei Brian să ne mai spună ce s-a mai întâmplat uh, recent uh, cu aceste priorități ale UE pentru cea de-a 31-a sesiune. Și vreau să vă spun că am avut o sesiune extrem de intensă la Parlament săptămâna trecută în legătură cu rezoluția uh, în legătură cu negocierile și în legătură cu dorința de a contribui și de a avea un mesaj unitar și uh, complet din partea UE și apreciem foarte mult uh, concluzia pe care a tras-o doamna Mogherini după dezbaterea pe rezoluție. Cred că a fost uh, un mesaj plin de speranță și de optimism. Poate aș da citire, dar nu acum neapărat uh, uh, la câteva propoziții în această concluzie finală, pentru că ele reflectă foarte bine poziția finală a Parlamentului și modul în care această poziție se potrivește perfect cu ceea ce are de gând să promoveze și Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru această primire călduroasă. Mă bucur mereu să mă întorc aici în, în această aulă. Mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care le-a adresat și doamnei înalt reprezentant, pentru că ea s-a implicat foarte mult în sesiunea de săptămâna trecută și, într-adevăr, toată lumea a fost mulțumită de concluziile care au fost trase și de angajamentele care au fost exprimate. De asemenea, trebuie spus că ați hotărât să vă adoptați prioritățile anul, anul acesta înaintea celor ale Consiliului este un, un semnal foarte important care arată modul în care vedeți colaborarea între cele două instituții și vă mulțumesc foarte mult și asta din capul locului. În ce privește rezoluția și că s-a adoptat cu succes și aici uh, este foarte clar că suntem uh, în prezența unei, unui element important uh, al poziției proactive a Parlamentului în legătură cu um, aceste priorități. Noi uh, am împărtășit pe aceste idei cu cei directoratul nostru general uh, și cred că putem să spunem că suntem pe aceeași undă de undă. În ceea ce privește ce s-a întâmplat rezoluția de la Strasburg de săptămâna trecută, o salutăm și ne bucurăm foarte mult că astfel putem să propășim obiectivele noastre comune. Data trecută, când am fost aici la DROA, uh, eram într-o situație deosebit de complicată Ehm, și asta se întâmplă și astăzi, pentru că suntem într-o situație delicată în contextul în care noi punem pe picioare o serie de priorități ale UE, în condițiile în care știm ce s-a întâmplat uh, cu poziția față de Turcia, uh, în condițiile în care avem anumite probleme cu partenerii strategice, strategici, probleme de siguranță, securitate și așa mai departe, care uh, sunt, uh, impactează direct drepturile omului. Uh, în rezoluție, de asemenea, apare o serie de idei ale PP-ului, dar nu numai, și, de asemenea, sunt un ecou al discuțiilor de la um, Consiliul European pentru Drepturile Omului, și suntem uh, de asemenea și la un moment uh, aniversar al acestui Consiliu uh, de la ONU și este moment de bilanț. Este foarte clar că s-a pus sub semnul întrebarea în legătură cu calitatea componenței acestui Consiliu, în legătură cu prezența anumitor țări, în legătură cu poziția și direcția pe care dorește să o apuce acest Consiliu. Cu toate acestea, Astfel apar și noi oportunități în acest moment de bilanț și una dintre acestea se referă la uh, angajamentele pe care și le iau țările atunci când doresc să facă parte din acest Consiliu și asta pentru a putea să le tragem la răspundere. Și în rezoluție apare acest aspect, ne bucură acest, uh, acesta uh, demers și asta apare tot timpul atunci când discutăm despre drepturile omului cu țările noastre sau țările terțe, pentru a face această legătură uh, cu um, componența diverselor forumuri internaționale multilaterale și dorim ca aceste abordări să fie cât se poate de strategice. Așa cum ați spus, suntem încă într-o fază incipientă cu prioritățile noastre, suntem în urma dumneavoastră uh, și deci pot să vă dau câteva idei mai mult cu caracter preliminar, având în vedere însă și timpul foarte scurt, nu m-aș uh, uh, opri foarte mult la acestea, doar așa general. Sper să avem concluzii ale Consiliului cu privire la prioritățile pe 15 februarie la Consiliul Afaceri Externe. Clar, e vorba de o strategie, o abordare strategică, pentru că e vorba de un cadru foarte puternic în care să lucrăm în cadrul forumului, pe întreg parcursul anului. Este vorba de un cadru de negociere foarte important pentru Uniunea Europeană și statele membre ale sale, dar avem nevoie și de flexibilitate pentru a putea lucra cu partenerii noștri, pentru a răspunde la timp la evoluțiile de pe teren. Cât despre sesiunile care ne așteaptă anul acesta, avem o serie de priorități tematice și geografice. În special, la Consiliul 31 o să avem uh, rezoluția cu privire la libertatea religiilor și cultelor și vom încerca să facem o astfel de rezoluție fiind ca una bienală pentru a maximiza impactul său. Este încă o chestiune complexă și din perspectiva Consiliului vrem să subliniem angajamentul um, nostru în aceste rezoluție, în rezoluție pentru a înceta intoleranța religioasă. De asemenea, mai avem o rezoluție cu privire la um, drepturile copilor împreună cu partenerii din uh, America Latină și Caraibe. Vrem să facem ca strategia să fie mai vizibilă în cadrul uh, forumurilor UN de anul acesta. Pentru că, da, se discută mult drepturile copiilor, dar vrem să avem ocazie ca acestea să fie cumva regrupate într-o manieră mai eficientă. Poate am putea chiar uh, să avem o zi uh, anume, o zi uh, care să fie numită ca atare ziua pentru drepturile copiilor și să se simtească atenția tuturor factorilor implicați. De asemenea, vrem să implicăm partenerii de dialog. Poate că um, Există mm, sugestii despre cum am putea să îmbunătățim tratamentul acestui uh, subiect. Vom avea și noi rezoluții cu privire la mm, uh, Myanmar Burma și DPRK. Uh, um, vrem să ne concentrăm pe nevoia de răspundere Nu mai trebuie să spunem că mm, dacă ne gândim la rele tratamente din Corea de Nord uh, pe care trăiesc cetățenii la toate nivelurile, este absolut îngrozitor um, și Statele Unite încearcă să facă ceva în acest sens și în Europeană. De asemenea, lucrăm uh, și la unele evoluții mai bune care trebuie încurajate, recunoscute. În Myanmar, uh, Burma au fost uh, alegeri anul trecut, care au reprezentat un mare pas înainte și în rezoluția noastră o să colaborăm îndeaproape cu colegii din uh, Myanmar. Avem încă preocupări legate în special de tratamentul uh, minorităților um, și etnice și religioase, dar clar este un uh, semnal de încredere astfel încât uh, guvernul actual să se îndepărteze de situația din trecut. Cât despre Siria, care este în continuare cea mai importantă criză umanitară în acest moment, vom lucra cu partenerii noștri pentru a ne concentra pe o formulare fermă, mai ales în ceea ce privește încetarea impunității și tragerea la răspundere. Um, vom încerca să extindem mandatul Comisiei de Anchetă, care este singura, uh, singurul instrument de colectare de informații mandatat de ONU am fost cu toți oripilați de um, o imagine pe care am văzut din diferite orașe din Siria în ultimele săptămâni și clar acest lucru trebuie să se reflecte în, într-o în formulare fermă în rezoluție. De asemenea, la această cea de-a 31-a sesiune vom încerca să ne concentrăm pe situația drepturilor omului în Burundi. După cum știți, uh, din rezoluția Consiliului um, pe drepturile omului am uh, pus acest lucru pe ordinea de zi de acum și ne vom um, concentra pe orice deteriorare a situației. Apoi, um, în ceea ce privește ședința din iunie, dar întreg anul, uh, vom avea um, un accent pus pe egalitatea între sexe și drepturile femeilor. Acum există și un ambasador pentru drepturile femeilor și egalitate și vom încerca să le promovăm mai mult la nivel multilateral. Mai sunt uh, și rezoluții, uh, cum e cea a Canadei cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor, care rămâne o prioritate de bază. Pe total ne vom concentra de asemenea și pe sectorul privat, întreprinderi și drepturile omului. Legea noastră este cea mai um, activă și um, singura în care sunt atât de multe planuri de acțiune naționale, cum sunt solicitate de către principiile ONU. Ne vom concentra în continuare pe acest lucru și vom încerca să extrapolăm la nivel multilateral. Cât despre migrație, în alt reprezentant a spus săptămâna trecută cât de este de important ca Uniunea Europeană să fie un fel de etalon privind drepturile omului și trebuie să ne nuanțăm um, abordarea asupra migrației uh, în cadrul nostru privind drepturile omului a fost unul ambițios și trebuie să respectăm acest lucru. Mai sunt mai multe lucruri, mai multe priorități pe care încă nu le-am menționat, însă mai vreau să mai las timp și pentru întrebări sau comentarii din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna O'Brien! da acum cuvântul uh, membrilor uh, comisiei, dacă doresc să intervină, Barbara. Thank you. Maybe if... Mulțumesc. Referitor la rezoluția noastră, aș vrea să spun și eu că am avut negocieri intense, îndelungate, cu privire la rezoluția noastră și e bine că a venit la timp anul acesta Cred că ar trebui să facem același lucru și la anul. Dar ar fi mai bine să ne uităm la modul în care lucrăm la astfel de rezoluții, pentru că chiar și cu o conducere bună cum a fost cea a domnului Cicu, um, discuțiile au durat cam 5 ore și nimeni nu poate să, urme, să urmească 5 ore o discuție cu privire la aceeași rezoluție s-a mai întâmplat un lucru și anul trecut la fel. E bine că se îl pregătește un personal uh, cu expertiză, dar poate că ar trebui să fie și o fază intermediară, să se uh, implice uh, eurodeputați din grupuri diferite ca să aibă o înțelege asupra ceea ce se discută. Și apoi a mai fost un alineat unde nu era consens și rezultatul votului a fost unul destul de slab. Uh, cam jumătate dintre membrii, aproape jumătate dintre membrii uh, Parlamentului n-au uh, votat pentru, ceea ce face ca rezoluția să nu fie una foarte puternică. Trebuie să vedem în viitor cum să evităm o astfel de situație la votul din plenară. Cât despre conținut, doamna O'Brien, vă mulțumesc că ați uh, conturat prioritățile chiar dacă nu știți care va fi rezultatul final la Consiliul Afaceri Externe. Am avut o dezbatere îndelungată cu privire la situația din Arabia Saudită și aceasta se încadrează în rezoluția noastră, face parte din ea. ați putea să faceți o mențiune în acest sens? Există um, o, un follow-up la Geneva în acest sens? Și tot la Arabia Saudită am uh, criticat Consiliul pentru Drepturile Omului pentru că sunt membri care au acasă o situație foarte proastă um, în domeniul drepturilor omului și nu cred că ar trebui să fie um, să fie să facă parte din aceste consilii. Cred că ar trebui să fie încadrate în acest consiliu statele care să aibă rezultate bune acasă. Și apoi mai există vreo dezbatere între statele membre și atunci cum au votat statele membre pentru, în favoarea unor astfel de candidați care au așa un palmares negativ în uh, domeniul drepturilor omului. Apoi, n-ați menționat un lucru, înțeleg că în trecut mereu au fost dezbateri între statele membre. O să urmat și uh, punctele legate de modul în care uh, ar putea fi combătut uh, terorismul în mod mai eficient și ar mai fi încă un lucru care ar fi de urmărit, dronele și armele autonome. Există vreo dezbatere la nivel de Consiliu și uh, cum s-ar implica Uniunea Europeană? Vă mulțumesc pentru faptul că veți urmări situația ONG-urilor și a uh, societății civile de la Geneva pentru că s-au tot auzit exemple de oameni amenințați, ba chiar raportorul special, nici nu mai știu pe ce țară era, poate Etiopia sau Eritrea. Nu, raportorul special pentru Eritrea, când a venit aici la Adroa, ne-a spus că a fost atacată, a fost amenințată într-un în uh, hotel în Eritrea, că dacă mai continuă o să fie bătută. Sunt lucruri foarte importante, cred că înaltul comisar și aceste instituții ar trebui să apere și să critique în mod public guvernele care îndrăznesc să amenințe acești reprezentanți. Mulțumesc! Mrs. Post, the floor is yours first, and then... Doamna Post. Mulțumesc, o să vorbesc suedeză. Și eu aș vrea să mulțumesc serviciului pentru acțiune externă, că ne-au spus care le sunt prioritățile Doamna Mogherini, în uh, săptămâna trecută la um, Strasburg, a spus foarte clar lucrurile. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le a spus, dar uh, mai sunt câteva chestiuni pe care nu le-am auzit de la dumneavoastră și care mă preocupă. Se pare că există o tendință când e vorba de drepturile uh, comunității LGBTQ și uh, faptul că um, anumiți activiști pentru drepturile omului sunt amenințați și trăiesc în situații foarte dificile și sunt de acord și cu ce a spus colega dinainte. E clar că rezoluția noastră a fost slăbită de faptul că n-a adunat o majoritate mai largă, dar arată cumva și un fel de criză politică cu care ne confruntăm în mai multe state membre drepturile omului nu sunt considerate la fel de importante cum ar trebui în, pe agenda guvernelor când sunt atâtea crize aici. Cred că ar trebui uh, să fim mai clari în a spune că politica externă trebuie să fie uh, bine presărată cu elemente de drepturile omului și doamna în reprezentant a spus acest lucru. Uh, în același timp, e clar că nu, unele state membre, nu toată lumea e pregătită ca respectul să fie deplin. Poate că și noi avem așteptări mai, mai slăbite, poate de aceea și rezoluția n-a primit la mult sprijin. Eu sper că Uniunea Europeană se va concentra pe bune practici în uh, domeniul drepturilor omului și care va promova în comunitatea internațională. Vă mulțumesc. Señora Post, señor de Mesmacher, por favor. Mulțumesc, doamna Post, domnul de Mesmacher acum. Thank you very much. uh... Mulțumesc. Voi vorbi în olandeză. Doamna O'Brien, vă mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit despre prioritățile dumneavoastră și din punct de vedere tematic și geografic. Ați aruncat și o privire asupra priorităților pentru țara mea, Belgia, care a fost aleasă pentru perioada 2016-2018 să fie membru non-permanent în acest Consiliu. Belgia se va împotrivi pedepsei capitale, se eh, va susține sprijin, eh, va susține promovarea drepturilor pentru femei și copii. Din păcate, există o realitate nefericită pe care am văzut-o și în 2015 când vine vorba despre abuzurile și încălcările drepturilor omului. Dacă ne uităm la ritmul alert cu care se pun în aplicare pedepsele capitale, dacă ne uităm la numărul jurnaliștilor uciși, aproape dublu față de anii precedenți, dacă ne uităm la îngrădirea drepturilor minorităților religioase, care au fost victime uh, în foarte multe țări. Lista e foarte lungă și probabil că evoluția va continua și în 2016. Din păcate, uh, sunt multe lucruri care pot fi puse pe lista cu priorități. Vreau să um, vorbesc acum despre un lucru menționat de Barbara legat de Arabia Saudită. Consiliul este cumva constrâns de anumite politici ale uh, statelor naționale, care sunt destul de ipocrite. Există state, echipurile tolerante, precum Arabia Saudită, care în trecut au reușit să scape de, de sub radar. Astfel de state au reușit să obțină calitatea de membru în acest Consiliu pentru Drepturile Omului. Ceea ce privește Iranul, și doamna Mogherini a spus aici uh, că sancțiunile economice legate de programul nuclear al Iranului au fost uh, suspendate. Mă gândesc, mă întreb dacă IEF crede că acest lucru va duce la o prosperitate economică pe termen lung. Eu sunt destul de sceptic. Iranul este o țară care este profund influențată de islam. Și cred că ar fi o iluzie să credem că situația drepturilor omului va fi brusc îmbunătățită în această țară pe viitor. Drepturile omului au fost încălcate de-a lungul anilor. Eu cred că, din punct de vedere geografic, aceasta ar trebui să fie o regiune prioritară. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm asupra Rusiei, pentru că și Rusia are o influență foarte mare în acea zonă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Demesonac, acum uh, ni s-a alăturat Howard. Aveți cuvântul? Um, da, Mulțumesc că aș vrea să contribui la această discuție cu privire la Consiliul pentru Drepturile Omului. Îmi cer scuze că nu am venit de la început, la dezbatere, dar vreau să mă alătur celor spuse la plenară săptămâna trecută legate de participarea UE în uh, comitetul respectiv și cred că poziția Parlamentului a fost cea corectă Practic, astfel ne-am uh, arătat o implicare constructivă în activitatea acelui grup de lucru. Nu vreau să intru acum prea mult în amănunte, nu vreau să uh, revin asupra celor discutate. Însă ideea principală este că Uniunea Europeană a decis să iasă din acel grup de lucru din cauza atitudinii diferitelor state membre. Subcomisia uh, subcomisia noastră a spus că ar fi trebuit să rămânem uh, membru acolo pentru a avea uh, o implicare constructivă. Săptămâna trecută eu am spus că nu sunt de acord cu toate propunerile înaintate legate de grupul de lucru. Însă am vorbit cu colegii din Olanda și ei au spus că nu s-au luat uh, nicio decizie cu privire la participarea din acest an. Am vorbit cu colegul Benites, care, care a spus, uh, care m-a întrebat dacă am ascultat toată dezbaterea. Am vorbit cu Jerome, care este delegat uh, la Geneva și care este implicat în acest proces și vreau să-i mulțumesc pentru susținerea lui. Influența uh, pe care o vom avea în sesiunea uh, viitoare uh, ar trebui să o dedicăm unei încercări, unei tentative de a reveni în acel grup de lucru. Eu cred că ar trebui să ne asumăm pozițiile critice față de participarea noastră la grupul de lucru de până acum. Există două, trei persoane care uh, sunt, nu sunt constructive deloc și care nu văd cu ochi bun participarea noastră. Deci, aș vrea să luăm o, adoptăm o poziție care să arate că avem o poziție fermă și constructivă și asta ar însemna că uh, pe viitor va trebui să uh, arătăm foarte clar cum punem în uh, aplicare principiile legate de drepturile de omului și așa mai departe. Astfel vom reuși să avem un dialog constructiv. În orice caz, am vrut să vin astăzi aici pentru a vă uh, prezenta poziția mea. Howitt. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule Howitt. Cred că doamna O'Brien înțelege foarte bine ce interesare avem și de ce este foarte important. Um, este pentru noi, așa cum este important pentru parlamentele naționale se vadă care este postura guvernelor lor ne bine și pentru noi, ca și Parlament European, este esențial ca documentul acesta să fie unul care să alimenteze dezbaterea, să știe că în alta reprezentantă poate să conteze pe uh, contribuția Parlamentului European, vreau să, vreau să fie util. Nu e vorba doar de un aviz, ci vrem să participăm uh, de timpuriu astfel încât, bun, să nu se suprapună lucrurile, să nu vorbim despre chestiuni care deja sunt tratate sau chiar soluționate, ci că mm, vrem să participăm la esența ceea ce se dorește să se rezolva aici. Vreau să o întreb um, pe doamna O'Brien un lucru care seamănă uh, cu ce a spus doamna Logbin în invers înainte că există o, o um, neconcordanță în poziția statelor membre uh, când e vorba de alegerea unor state care au un palmares foarte negativ la capitolul drepturile omului. Nu e vorba doar de Arabia Saudit, Saudită pe care am menționat-o în um, rezoluție, ci mai e vorba și de Venezuela vorbim de situații foarte diferite, cu povești complet diferite, dar ce au în comun este faptul că nu ar trebui să fie eligibile. Având în vedere că sunt criterii uh, clare și atunci de ce sunt eligibile și de ce votează pentru acestea statele? De ce? Vrem să știm și noi. Și pe lângă răspunderea aceasta de alegere de noi membri, care trebuie să fie un fel de uh, încurajare pentru ceilalți uh, respecte drepturile omului, Până la urmă, uh, această rezoluție, chiar dacă n-a primit foarte multe voturi, s-a bucurat de un uh, consens în ceea ce privește uh, amplitudinea sa, profunzimea, partea cu votul a fost o chestiune de circunstanță, adică importanța, importanța acestor um, subiecte până la urmă um, a beneficiat de consensul multora. Aș mai vrea să mă refer la ce a mai spus doamna Mogherini la sfârșitul dezbaterii de săptămâna trecută, care cred că ar trebui să ne aducă aminte de ceea ce vorbim noi să știm că nu avem doar niște valori, principii, dar avem și interese, pentru că apărarea și promovarea drepturilor omului în lume corespunde unui interes al nostru în stabilitate și securitate în întreaga lume, pentru că nu e nicio posibilitate de a avea un mediu stabil dacă nu există respectarea drepturilor omului. Vorbim mult de valori, de ideologie, de principii, de democrație în general și, sigur, drepturile omului au de-a face cu toate acestea, însă trebuie să ne gândim că până la urmă e vorba și de un interes și de o răspundere. E un interes al Uniunii Europene de a obține o garanție directă de stabilitate și de securitate și în plus ține și de responsabilitatea noastră. Suntem angajați în asta și trebuie să o facem, adică atunci când vorbim despre drepturile omului, vorbim de cei trei piloni care uh, Um, uh, trebuie să fie echilibrați și interacționați, pentru că altfel nu vom fi eficienți. Și asta este următoarea mea întrebare. Credeți că eficiența și echilibrul între acești trei piloni este uh, suficient de bine susținut în um, rezoluția pe care am adoptat-o în Parlamentul European? Mulțumesc! Hey, thank you so much. Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc membrilor pentru runda de întrebări pe care voi încerca să le uh, răspund acum, la care voi încerca să răspund. Vă rog să îmi spuneți dacă am uitat ceva. Mai întâi uh, vreau să încep cu ultima întrebare legată de eficiență. Eu cred că mereu e greu să ai o evaluare în alb și negru la finele zilei, dar un lucru care m-a frapat este interrelaționarea activităților noastre. Și uh, faptul că în altul reprezentant a fost prezent la Strasburg săptămâna trecută și prin faptul că colegul uh, dumneavoastră a venit la New York, faptul că uh, ați stat de vorbă cu comisia, comitetul respectiv, arată cât de uh, importantă este colaborarea între noi și cât de vizibilă este. Uh, vorbim pe mai multe voci, dar ne întărim reciproc uh, vocile și cred că asta este prioritatea. Asta am înțeles când am văzut rezoluția în orice caz. În ceea ce privește ceea ce a spus și doamna Rockpiller legat de statutul de membru. Până la urmă ar trebui să facă parte din acel Consiliu pentru Drepturile Omului cei care au cele mai bune performanțe în respectarea drepturilor omului. Um, toți statele membre, dar și Uniunea Europeană încearcă să găsească orice prilej pentru a se implica în relația cu țările care au standarde mai joase cred că trebuie să adoptăm o poziție pozitivă, trebuie să uh, avem o abordare inclusivă, nu trebuie să fim doar un stat, uh, un grup elitist de țări care critică, îi critică pe ceilalți. Trebuie să fim constructivi. Anumite state membre votează în favoarea altor uh, state la nivelul Națiunilor Unite și cred că promisiunile oferă un prilej pentru a încerca să, să susținem un sistem mai transparent și să susținem uh, uh, respectarea acestor promisiuni. Putem plasa accentul pe acest lucru. Cu cât suntem mai transparenți, cu atât putem uh, avea uh, o răspundere prin intermediul acestor platforme. Legat de celelalte întrebări uh, legate de Arabia Saudită. Într-adevăr, Uniunea Europeană, sub uh, punctul 4, are posibilitatea de a examina situația din alte state terțe, la fel și în Arabia Saudită. În 2016 vom avea o rezoluție comună cu privire la pedapsa capitală și uh, Uniunea se poate uita la situația din fiecare țară în parte. Există o serie de țări în care pedepsa capitală a fost pusă în aplicare în 2015. În ceea ce privește combaterea terorismului, uh, prioritatea se referă la diferite platforme, UNFOR uh, sunt experți la nivel înalt care se ocupă de așa ceva. Vom încerca să avem o abordare comună, bineînțeles, și în contextul drepturilor omului, când vine vorba despre combaterea terorismului. Și cred că asta ar fi prioritatea Uniunii Europene să întărim poziția noastră. Există o poziție comună pe această temă și noi ne, încerc, noi ne străduim să ne concentrăm asupra legilor cu privire la drepturile omului și într-o oarecare măsură încercăm să vedem cum putem integra aceste principii în pozițiile noastre față de drone, să zicem. Este, uh, a fost o poveste sinistră legată de raportorul special din Eritrea. Pe 3 februarie vom avea o discuție cu raportorul și vom auzi care este valoarea evoluției din ultimele luni, dar știm deja că este o evoluție îngrijorătoare. Acum, legat de prioritățile Belgiei, ne bucurăm că Belgia s-a întors în, com- în Consiliul pentru Drepturile Omului al uh, ONU legat de Iran și de eliminarea sancțiunilor, întrebarea dacă se va ajunge la prosperitate, prosperitate economică. Nu sunt expert în Iran, dar cred că asta a fost ideea până la urmă. S-a încercat uh, oferirea unui stimulent. Dar există în continuare preocupări, mai ales față de pedeapsa capitală care este încă aplicată în Iran. De asemenea, Uh, uh, situațiile în care avocați și alți uh, susținători ai drepturilor omului au fost arestați și închiși. Deci vom observa cu atenție acțiunile în relația cu Iranul. Consiliul se concentrează, bineînțeles, și pe relația cu Rusia vom încerca să ridicăm această problemă a drepturilor omului în Rusia. Am încercat să facem acest lucru în declarația noastră, să vorbim despre libertatea de expresie, libertatea media. Tot așa eh, am vorbit despre aceste lucruri și în relațiile bilaterale pe care le avem cu Rusia. Mulțumesc, doamna Hart legat, pentru întrebarea legată de drepturile omului. Am înțeles ideile dumneavoastră legate de grupul de lucru interguvernamental, după cum am spus mai devreme. Cred că avem un context foarte amplu în care lucrăm pe acest subiect și, după cum spuneam mai devreme, Uniunea Europeană probabil este cel mai bun actor regional care se ocupă de drepturile omului prin intermediul planurilor naționale de acțiune. Există un document din partea Comisiei cu exemple de bune practici și implementarea acestor planuri de acțiune. De asemenea, vom avea un prilej, uh, cea de-a cincea aniversare a liniilor directoare non-coercitive în drepturile omului și asta ne va da prilejul să evaluăm uh, situația actuală. Există și un uh, alt proiect în cadrul căruia um, intrăm în amănunte, în substanța materiei. Deci, vom uh, discuta aici și cu experți din afara Consiliului uh, ONU pentru Drepturile Omului. Acestea, acestea fiind spuse, lucrăm și cu directorul grupului interguvernamental pentru un uh, acord bilateral non-obligatoriu. Sfera de aplicare ar, uh, s-ar uh, restrânge la companiile transnaționale, asta bineînțeles în contextul drepturilor omului. Companiile mai mici ar putea rămâne în afara sferei de aplicare, dar asta mi s-ar părea uh, o abordare destul de îngustă. Următoarea întâlnire va avea loc în octombrie, mai avem timp până atunci și vom încerca să aducem la oaltă experții care lucrează la Geneva, părțile interesate și așa mai departe, să lucrăm la următoarele măsuri. Cam atât, vă mulțumesc pentru atenție. Very much to you. Mulțumesc, doamnă O'Brien, pentru această prezentare foarte completă și foarte cinstită a ceea ce uh, pregătiți dumneavoastră în acest moment și modul în care aceste eforturi se înscriu într-un demers global. E ultimul punct de pe ordinea de zi, dar știți că mai avem o sesiune comună apoi împreună cu sede în sala ASP 1E2 e vorba de copii în conflicte și acțiuni internaționale. Vă rog așadar și vă invit să mergeți acolo la această sesiune și pentru informarea dumneavoastră, următoarea ședință a doua va avea loc pe 17 Uh, pe 17 februarie la ora 11. Vă mulțumesc pentru